altul. Și acum doresc să urez, să urez poftă bună domnului uh, Kelly, dar și personalului și interpreților. Ne revedem la ora 15.